această temă va rămâne una de actualitate și vă asigur că vă, vă, vă puteți baza pe Comisia Europeană pentru a combate în continuare această problemă. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am primit un proiect de rezoluție din partea Comisiei pentru dezvoltare. Încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct. Votul va avea loc astăzi la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este legat de asemenea de o întrebare cu solicitare de răspuns oral pe tema statului de drept și drepturile omului în Rusia, în special în ceea ce privește xenofobia și homofobia. Există întrebări din partea verzilor, din partea stângii unite, din partea liberalilor și a colegilor noștri socialiști. Am aici o listă de vorbitori. Prima pe această listă este doamna Ulrike Lunacek. Dumnezeu va lua cuvântul în calitate de autor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, domnilor și domnilor. Rusia este o țară importantă pentru relațiile externe ale Uniunii Europene. Rusia este membru a Consiliului uh, ONU Uh, Consiliului European, mă scuzați. Și uh, noi uh, trebuie să ne asigurăm că sunt respectate drepturile omului pe continentul european. la ora actuală asistăm la o recrudescență a violenței împotriva uh, unor grupuri de persoane. Vom discuta astăzi despre um, persoanele LGBT sau cei care, despre care se crede că sunt LGBT. Uh, de curând uh, s-au dat uh, două legi la nivel federal și una mai devreme la San Petersburg care interzic propaganda uh, relațiilor netradiționale împotriva minorilor. Ceea ce înseamnă că dacă vorbești în mod public despre homosexualitate, acest lucru este considerat un delict și poți Ehm, primi o amendă de până la 22 de, peste 22.000 de euro dacă ești o organizație. Acest eh, lucru a afectat eh, deja organizații precum Side by Side, eh, festivalul de film Side by Side. Există, deci, această legislație care discriminează organizațiile pentru drepturile omului. Există legis- o lege privind agenții străini, care înseamnă că pentru a primi, pentru că Uh, orice organizație care primește finanțare din uh, străinătate este considerată agent străin, spion. Noi ar trebui să uh, spionăm activitățile Rusiei în ceea ce privește drepturile omului. Iar această legislație privind antipropagandă acum 100 și ceva de ani ce s-ar fi întâmplat uh, uh, ruși uh, celebri, Tchaikovsky, Petru cel Mare, despre care se știe că erau homosexuali. Ce s-ar fi întâmplat cu ei? Ce vrea Putin? Ce vrea Parlamentul cu această legislație? Se sporește discriminarea, violența, care este acceptată de stat. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, să întreb Comisia și Consiliul, care din păcate nu este aici, ce faceți pentru a vă asigura că drepturile persoanelor LGBT sunt uh, ocrotite în Rusia? Trebuie să fim fermi pe poziție, fiindcă altfel, altfel uh, oamenii sunt umiliți, uh, violați de către unii care nu-i consideră oameni, care vor să-i vindece, între ghilimele, în Rusia există cazuri grave de violență împotriva persoanelor LGBT. Ce face Comisia pentru a se asigura că în relațiile noastre externe discutăm acest subiect și încercăm să ne asigurăm că uh, Putin și Duma schimbă această legislație? Mulțumesc. Două minute acum are domnul Cornelis de Jong. Eh, Mulțumesc, domnule președinte Este evident că poziția uh, celor care aparțin de LGBT se înrăutățește zi de zi în uh, Rusia. Oamenii sunt atacați din cauza identității sexuale și sunt umiliați. Și, din păcate, acest gen de violență se întâmplă în din ce în ce mai multe țări, inclusiv în uh, statele membre UE. Uh, și în, dar în aceste țări, guvernele UE iau măsuri și e mai ușor pentru victime să uh, meargă în instanță și să există instrucțiuni pentru poliție și autoritățile judiciare pentru a acționa. Dar în um, Rusia lucrurile stau cu totul altfel. Uh, autoritățile fac exact pe dos, au această lege antipropagandă, dar se vede că pe YouTube, uh, oamenii apar uh, abuzați pe, pe internet. Și de aceea uh, trebuie să ascultăm cu mare atenție ce au de spus cei din Rusia pe această temă. În același timp, organizațiile știu că nu se pot ajuta singure. Au nevoie de ajutor din afară și asta nu înlesnește deloc uh, situația. Poate tocmai de aceea mai mulți colegi, printre care și eu, au primit uh, răspunsuri uh, absolut uh, oribile pe care le-am transmis apoi mai departe. Am transmis scrisori și către înaltul reprezentant și către președintele Comisiei. Dar se vorbește mult și se acționează puțin. Am auzit că altul reprezentant spune că putem oferi sprijin, dar ce se întâmplă dacă sprijinul este interzis? Trebuie să avem o reacție mai activă. Spre exemplu, în Consiliul Europei ar trebui să luăm măsuri pentru a arăta Rusia cu degetul. Nu putem avea un acord și mă întorc acum la, către doamna Manstrom pentru a ne asigura că există o abordare mai bună față de victime pentru că există victime, există oameni care sunt persecutați în Rusia. Deci, pe scurt, nu putem face mai mult. Poate să ne spună Comisia speci- în mod specific ce va face dincolo de vorbe? Mulțumesc, domnului De Jong. Urma să o ascultăm și pe doamna Oiuland, dar nu o văd în sală, cred că nu a venit încă, așa încât trecem la domnul Cashman. Aveți două minute și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna comisar, este interesant, interesantă situația. Această lege a fost uh, aprobată în 2006, dar responsabilitatea și uh, trebuie să fie asumată de Uh, autoritățile care au uh, votat legea din 1987, de fapt, și a fost pus în aplicare din 88. Deci, ce se, ce se întâmplă în 2011? Ei bine, a fost adoptată o lege federală și anul trecut a fost adoptată o altă lege federală despre agențiile străine. Și se ajunge la um, oprimarea nu doar a persoanelor care fac parte din grupul LGBT, dar și din alte grupuri minoritare și uh, oprimarea ajunge la noi uh, niveluri. Uh, acum, nouă organizații se află în fața instanței uh, pe baza acestei uh, legi federale privind agențiile străine. 53 de, organiz, uh, de organizații au primit avertismente să nu mai încalce legea și există uh, legături, doamnă comisar, între uh, toate aceste aspecte juridice cu uh, arestarea activiștilor. Aceste persoane sunt considerate a fi inamici ai Rusiei și ai tradițiilor, uh, al valorilor tradiționale, indiferent de care ar fi acestea, în momentul în care încearcă să apere valorile fundamentale și încearcă să apere persoanele LGBT. E bine, aceste valori nu sunt valori tradiționale, ci sunt valorile lui uh, Putin, valorile unui uh, regim dictatorial. Drept urmare, Rusia, guvernul rus trebuie să respecte obligațiile legate de drepturile omului, să respecte Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și aș dori să vă cer, doamnă comisar, colegilor dumneavoastră și Serviciul European de Acțiune Externă să faceți două lucruri. În primul rând, să monitorizați uh, evoluțiile din uh, Rusia, bazându-vă pe orientările generale privind LGBTT, uh, să faceți acest lucru la summituri uh, politice, la consultările politice și chiar și în cadrul Jocurilor Olimpice. În al doilea rând, aș dori să cer comisiei să se gândească la oportunitatea amânării liberalizării regimului de viză pentru Rusia și aștept cu nerăbdare să văd care, sunt răspunsul, care este răspunsul dumneavoastră la aceste două întrebări. Îți mulțumesc, Michael, doamnă comisar. Este rândul dumneavoastră pentru a răspunde la aceste întrebări. Concern. Mulțumesc. Îmi dau seama că aceasta este o îngrijorare ridicată de mai multe ori în ultimele luni la Parlamentul European. Iar noi uh, vă împărtășim uh, grija în ceea ce privește situația persoanelor LGBT în Rusia. Vreau să vă spun că îngrijorările exprimate aici se Eh, se bucură de angajament și consecvență din partea Comisiei. Noi considerăm și am spus în enumerate rânduri că Rusia trebuie să-și respecte angajamentele internaționale și să aibă un sistem bazat pe statul de drept, respectarea drepturilor, drepturilor omului și o societate din ce în ce mai uh, democrată. Am atras atenția asupra inconsecvențelor între aceste angajamente și noua legislație uh, privind, uh, privind calomnia, blasfemia, uh, propaganda uh, homosexuală și controlul internetului. Chestiunile ridicate se referă la două legi, legea privind agenții străini și legea privind promovarea relațiilor uh, netradiționale între uh, copii și adolescenți. Vreau să vă spun că cum a reacționat Uniunea Europeană. În primul rând am făcut eforturi diplomatice pentru a ne exprima îngrijorările în ceea ce privește adoptarea și aplicarea acestor legi. Un alt reprezentat a reacționat public de fiecare dată când uh, s-a adoptat, uh, s a adoptat legi problematice, exprimând foarte clar poziția Uniunii Europene. Apoi, am ridicat aceste subiecte în toate discuțiile noastre cu omologii ruși. Uh, legea care interzice propaganda homosexuală stigmatizează anumite grupuri și indivizi și duce la violență, după părerea noastră. Astfel încât am solicitat Rusiei să amendeze această legislație, iar în consultările, în consultările privind drepturile omului, dar și în alte dialoguri politice. Eu, una, am mă întâlnesc uh, regulat cu autoritățile ruse de la Ministerul de Justiție și de Interne și am ridicat acest subiect de nenumărate, în nenumărate rânduri la Moscova și la Bruxelles și în alte părți în, uh, la Moscova am uh, avut uh, schimburi cu um, președintele Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului care a, care a făcut propunerea modificării acestei legislații. Această chestiune a fost ridicată și la summitul de la Ekaterinburg. Iar un altul reprezentant, reprezentant a, a, a pus accentul pe Uh, implicarea slabă a societății civile. Iar uh, um, dorim pe viitor la Moscova să ne întâlnim uh, la nivel ministerial pentru a discuta mai multe aspecte. Am fost foarte activ și la nivel multilateral. Uniunea Europeană a solicitat Consiliului pentru Drepturile Omului a ONU pe 17 septembrie la cea de-a 24-a ședință să își îndrepte atenția asupra Rusiei și acestor două legi, solicitând Federației Ruse să-și respecte angajamentul de a apăra dreptul, de, dreptul la uh, libertate de exprimare și la asociere pentru toată lumea, punând accent pe toleranța și incluziunea minorităților în societatea rusă. Am făcut uh, aceleași afirmații la OSCE și la Consiliul Europei Sperăm că Rusia se va pleca asupra acestor recomandări și asupra uh, recomandărilor comise de la Veneția care vor fi, care vor fi făcute anul viitor. Uh, este, sunt amenințate ONG-urile din Rusia. Uh, ONG cum ar fi uh, Goles, uh, iată, au fost închise, iar foarte multe ONG-uri au fost, uh, au fost avertizate să nu primească fonduri străine uh, și au primit uh, o înștiințare de uh, încălcare, fiind identificate ca agenți străini. Aceste, aceste acțiuni încearcă să, uh, să le reducă la tăcere și să le elimine sursele de finan- finanțare. Iată de ce trebuie să le ajutăm în, să ajutăm în continuare aceste ONG-uri pentru a-și derula activitatea. Sprijinul acordat în ceea ce privește apărarea jurnaliștilor drepturile omului și așa mai departe, joacă un rol foarte important în Rusia. Noi vom sprijini în continuare ONG-urile prin um, noi instrumentul pentru democrație în Rusia și vom avea relații strânse cu aceste organizații la Moscova și la Bruxelles domnul Savros Lambrinidis uh, se implică cu societatea civilă și cu uh, reprezentanții acesteia și va deplasa în Rusia în această lună. Am încercat uh, să sprijinim activitatea ONG-urilor încercând să spunem tuturor că nu sunt agenți străini. Acest lucru a fost subliniat și în cadrul vizitei la sfârșitul lunii septembrie, iar uh, oficialitățile au repetat acest lucru la forumul privind societatea civilă din Rusia. Luna, aceasta, luna aceasta ne-am implicat în mod activ uh, în uh, misiuni de constatare a modului în care funcționează justiția în Rusia. Discriminarea împotriva minorităților sexuale și problemele legislației vor afecta relațiile bilaterale cu Rusia, iar Rusia trebuie să știe că aceste evoluții ne vor periclita relația. Rusia trebuie să știe că trebuie să adopte legislație care să respecte angajamentele sale și valorile Consiliului Europei. Noi suntem gata să sprijinim Rusia, care este partenerul nostru strategic, dacă dorește să se implice într-un dialog constructiv. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar. Avem acum vorbitori din partea grupurilor, din partea PPE-ului. Domnul Lisek, două minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamna comisar, dragi colegi, înainte să vorbesc despre Rusia, aș dori să vă împărtășesc o știre foarte tristă pe care tocmai am primit-o, o veste foarte tristă pe care am primit-o azi dimineață, Domnul Martens a murit în urmă doar, cu doar câteva minute și doresc să transmit condolențele mele familiei și sper că înainte să votăm și președintele va onora acest uh, minunat politician și mare european. Acum despre Rusia. M-am bucur să, bucurat să aud cuvintele doamnei comisar. Pot doar să aplaud ce a spus și să spun că aprob fiecare cuvânt pe care l-ați spus. Aș putea chiar să-mi închei discursul aici. Mă bucur că înaltul comisar și Comisia Europeană sunt atât de activi în uh, încercarea de a schimba această lege extrem de ciudată. Este un lucru inacceptabil în secolul 21 și cred că toți ar trebui să facem apel și la guvernele din statele membre ale Uniunii Europene pentru a um, pune presiunea asupra Rusiei. Această lege este scandaloasă și nu ar trebui să fie doar responsabilitatea Comisiei să facă ceva. Fiecare ministru de externe, fiecare prim-ministru, atunci când iau legătura cu Rusia, ar trebui să spună că nu putem accepta o situație în care există o asemenea lege ciudată în vigoare și drepturile omului sunt călcate în picioare. Mulțumesc, domnule Lizac. Trebuie să uh, dau cuvântul grupului socialist acum. Domnul Guerrero o să vorbească în numele lor. Președinte, grația, señora comisaria. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Aș dori să-mi uh, exprim și eu solidaritatea și condoleanțele familiei domnului Wilfred Martens, de care tocmai am auzit că a decedat. Desigur, uh, dumnealui nu a făcut parte din aceeași familie politică ca mine, dar grupul meu politic și uh, creștin-democrații împărtășim uh, același set de valori și este tocmai lucru despre care discutăm acum, respectul condiției umane, respectul drepturilor omului. Drepturile omului pot fi încălcate în diferite moduri, din diferite motive, dar acest lucru duce tocmai la lipsa de respect față de uh, drepturile fundamentale ale oamenilor și unul dintre aceste drepturi este libertatea de a-ți, de a-ți alege orientarea sexuală. Noi cerem Rusiei să respecte statul de drept și făcând acest lucru nu ne referim doar la apărarea drepturilor unor minorități, ci de respectarea drepturilor tuturor, pentru că condiția umană în sine este pusă în pericol dacă drepturile omului sunt încălcate. Drept urmare, sunt uh, bucuros să văd măsurile făcute de Comisia Europeană, de domnul Lambrinidis, Rusia este un uh, vecin important pentru noi. Avem relații globale cu Rusia, dar până la urmă uh, miza nu trebuie să, fie, să, să țină doar de energie, ci și drepturile omului sunt importante. Mulțumesc, Enrica. Acum, în numele verzilor, nu, în numele liberalilor, are cuvântul doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Uh, Consiliul nu este prezent, ca de obicei. Îi urăm bun venit. S-a spus foarte mult despre ce se întâmplă în Rusia și toată lumea este foarte îngrijorată de evoluțiile de acolo. Cred că este vorba despre o combinație a acestor evoluții. Există legea anti-LGBT, pe de o parte, apoi o lege care are ca scop hărțuirea și intimidarea ONG-urilor și acum mai mult Putin, uh, fost șef al KGB-ului, Uh, a anunțat uh, un program de închisoare cu stereoi, cu steroizi, uh, un program de supraveghere în masă acum înainte de Sochi, care va permite o mai, mai multă monitorizare a cetățenilor care vor fi reduși la tăcere și acesta va fi efectul, acesta va fi, efectul va fi autocenzura. Nu ar trebui să vorbim despre dialog cu Putin Fiindcă dialog nu înseamnă nimic pentru Putin. Aș dori să spun câteva lucruri. Mai întâi despre atitudinea Comitetului Inter- Olimpic Internațional. Poate nu este treaba noastră aici, dar m-a șocat pur și simplu atitudinea sa, atitudinea Comisiei Olimpice Euro- Internaționale, în momentul în care uh, se în care se spune că, spune că sprijinul acordat organizații ONG-urilor uh, Uh, LGBT ar fi un element politic. Cum se poate fi vorba de politică aici în momentul în care se cere respectarea dreptul, uh, legislației privind drepturile omului? Asta nu este politică, nu este politizat, nu este o politizare. Aș dori să spun Comitetului Olimpic și membrilor săi că, fiindcă sunt oameni care se ascund în spate argumentelor juridice și tăcerea este, este un mesaj și tăcerea înseamnă ceva, înseamnă că, se, că este sprijinit Putin. Deci rog Comitetul Olimpic să-și revizuiască poziția cât mai repede cu putință. Uniunea Europeană va, va fi semnatară a instrumentului pentru drepturile omului la Carte pentru Drepturile Omului și nu putem permite o atenuare a principiilor sale. Deci trebuie să cerem suspendarea uh, Rusiei de la Consiliul Europei. Apoi, vreau să întreb Comisia, cum rămâne cu propunerea de liberalizare a vizelor cu Rusia? Nu putem să continuăm uh, uh, discuțiile ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Iar în cele din urmă, Aș dori să vă spun că trebuie să transmitem un mesaj de sprijin uh, ONG-urilor și persoanelor LGBT din Rusia. Prin sprijin financiar uh, european oferit ONG-urilor, ignorând interzicția, fina- interdicția finanțării ONG-urilor, fiindcă este vorba despre o valoare primordială a Uniunii Europene. Mulțumesc, mulțumesc, uh, Sofie, din partea verzilor, un minut și jumătate, doamna Cornelison. Mulțumesc, domnule președinte. Rusia este vecinul nostru cel mare și mi-ar plăcea foarte mult ca Rusia să se apropie de UE, să avem mai multe legături cu ei, inclusiv la nivel uh, comercial. Dar acțiunile guvernului uh, Putin îndepărtează Rusia și mai mult de noi. Ehm, legea de propagandă anti-gay este oribilă până la urmă pentru că pune în pericol pe oricine nu e de acord cu domnul Putin. Ehm, ONG-urile care ehm, primesc ajutoare din străinătate sunt desemnate drept agenți străini, iarăși o încercare de a închide gura societății civile. Tinerii homosexuali sunt amenințați de indivizi care uh, vor să-i pedepsească și, între timp, Uniunea Europeană și unele state membre uh, tratează regimul Putin ca fiind un guvern uh, prietenos. Țara mea, Olanda, sărbătorește anul acesta 400 de ani de legături cu Rusia, cu tot felul de festivități. Deși prietenia a început să se răcească destul de rapid în momentul de față, cred că este momentul să uh, nu mai tratăm autoritățile ruse drept prieteni, pentru că nu ne sunt prieteni. Nu sunt prietenii drepturilor civile, nu sunt uh, nici măcar prietenii poporului rus. Sunt doar prietenii propriei puteri. Și haideți să fie foarte clar, nu poate exista liberalizare a vizelor sau a comerțului dacă nu există o respectare a drepturilor omului și a drepturilor uh, oamenilor LGBT din Rusia. Uh, putem, sărbători cultura rusă, dar trebuie să subliniem uh, nevoia de uh, a se respecta drepturile omului. Trebuie să avertizăm Rusia în Consiliul Europei și haideți să nu închidem ochii atâta vreme cât situația se înrăutățește zi de zi. Să facem tot posibilul pentru a susține poporul rus atâta vreme cât guvernul propriu îi abandonează. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Cornelison. Un minut și jumătate Domnul Domnule președinte, foarte mulți dintre noi, indiferent de taberele politice, am urmărit cu foarte mare plăcere prăbușirea cortinei de fier și răspândirea democrației în estul Europei. Apoi, în urmă cu 10 ani, Mikhail Khodorkovsky a fost trimis în închisoare și a fost uh, o victimă a justiției selective. Acest caz uh, ilustrează decăderea statului de drept și situația drepturilor omului în Rusia, cărui guvern uh, a declarat, a devenit uh, dușmanul tuturor celor care vor pur și simplu să trăiască în uh, pace uh, și, din păcate, această retorică a guvernului rus legitimează, de fapt, această violență împotriva acestor grupuri. Știm foarte bine că această violență a sporit foarte mult din momentul în care a fost adoptată această lege de către Duma rusească. Știm că pentru societatea rusească așa numitele valori tradiționale sunt importante, dar în calitate de membru ai Consiliului uh, Europei nu au dreptul să uh, persecute homosexualii. Drept urmare, mă alătur tuturor uh, colegilor din uh, Parlamentul European în încercarea de a afla ce a făcut Uniunea Europeană pentru a discuta despre drepturile omului cu Rusia. Și am auzit cele spuse de doamna Malmström. Nimeni nu se îndoiește de importanța um, relațiilor noastre economice, strategice cu Rusia, dar avem datoria de a lua cuvântul atunci când uh, nu se respectă uh, drepturile tuturor persoanelor din Rusia. Îți mulțumesc, Charles. Are acum cuvântul doamna Cornelia Ernst pentru un uh, minut. Vă mulțumesc. Îmi aduc aminte de o știre de la televizor despre o femeie din Rusia care stătea în fața stadionului olimpic cu Uh, un mesaj de protejare, de protejare a drepturilor homo, homosexualilor a fost certată, a fost atacată chiar și de poliție. Uh, homofobia, din păcate, are, are o tradiție lungă în uh, Rusia. Este o catastrofă, de fapt, și acum vine această lege. Cred că este urgent să discutăm despre faptul că drepturile omului sunt universale, care trebuie să fie respectate peste tot, inclusiv și în Rusia. Însă pentru acest lucru avem nevoie de un dialog. Cred că sancțiunile nu ne vor ajuta. Tre- cred că trebuie să discutăm cu Rusia, Dreptul mare. Sunt de acord cu abordarea doamnei comisar, care într-adevăr încearcă să inițieze un dialog, poate este singura care face acest lucru, și mă, supur, mă supără Consiliul care de fiecare dată doarme când este vorba de aceste probleme și, uh, de fapt, nu face, nu face suficient nici pentru combaterea homofobiei în uh, propriile state. Și vă rog, doamnă comisar, să vă continuați activitatea, pentru că activitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru aceste persoane, pentru că sper și eu să pot merge odată liniștită cu conștiința împăcată în uh, Rusia. Vă mulțumesc, doamna Ernst. Și ultimul vorbitor în această rundă este domnul Stadler, în numele membrilor neafiliați. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva săptămâni, Parlamentul nostru a adoptat o rezoluție în care condamna Rusia pentru că uh, nu respecta uh, uh, nu ar fi respectat uh, principiul neamestecului în uh, problemele interne altor state, a statelor vecine. Ei bine, uh, discuția noastră este marcată tocmai de aceeași tendință de a ne, de a ne amesteca în treburile interne ale Rusiei. Noi nu spunem uh, nimic despre ceea ce se întâmplă în Arabia Saudită, de exemplu, pentru că uh, știm foarte bine că și acolo foarte multe uh, persoane sunt ucise datorită uh, orientărilor uh, sexuale. La fel se întâmplă și în Turcia și ce facem? Purtăm negocieri de aderare cu Turcia la Uniunea Europeană. Deci, cred că uh, haideți să nu fim uh, naivi. Ambele uh, legi despre care discutăm sunt sprijinite de majoritatea populației uh, din uh, Rusia. Dacă respectăm democrația, trebuie să respectăm și părerea acestei majorități covârșitoare din Rusia. Și, de fapt, această dezbatere va, va confirma opiniei publice din Rusia că este vorba de, o, de un amestec din exterior în treburile interne ale Rusiei. Rusia protejează valorile uh, tradiționale uh, legate de familie și cred că trebuie să uh, respectăm Rusia pentru acest lucru. Rusia încă nu a fost îngenunchiată de diferite grupuri de interese, așa cum s-a întâmplat cu Uniunea Europeană. Și vă asigur că Rusia privește foarte relaxat această, această dezbatere. Nu cred că vor fi influențați foarte mult de această dezbatere. Vă mulțumesc. Trecem acum la alți uh, vorbitori. Două minute, doamna Strifler. Domnule președinte, doamnă comisar, de la adoptarea legilor care limitează libertatea de expresie, de asociere și legea privind agenții străini și antipropagandă, agresiunile și violențele gratuite, xenofobe și homofobe se s-au înmulțit. Disprețul față de drepturile fundamentale în Rusia este evident și îngrijorător. Legea privind propaganda homosexuală creează discriminare împotriva minorităților sexuale care se manifestă deja în Rusia, ceea ce încalcă Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Rusia eh, este condusă de o homofobie groaznică. Nu putem să rămânem indiferenți. Uniunea Europeană trebuie să reacționeze, trebuie să sensibilizăm în continuare autoritățile ruse privind consecințele groaznice ale acestei legi și să, eh, și să le reamintim că trebuie să-și respecte angajamentele internaționale. Este foarte important ca înaltul reprezentat reprezentanți și Serviciul European de Acțiune Externă să se angajeze uh, cât mai rapid uh, într-un dialog politic privind această discriminare foarte gravă. Mulțumesc foarte mult, Michel. Are cuvântul minut și jumătate doamna Senițin. Dziękuję, panie przewodniczący. Unia Euro... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uniunea Europeană vrea să consolideze relațiile bilaterale cu Rusia. Totuși, ne așteptăm ca statul de drept, drepturile omului și principiile democratice să fie respectate. De aceea ne îngrijorează faptul că Rusia nu respectă nu își respectă obligațiile internaționale în ceea ce privește drepturile omului, așa cum sunt ele înscrise în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în Carta Europeană privind drepturile civile și politice. Atacurile homofobice și, uh, homofobe și xenofobe sunt îngrijorătoare. ONG-urile care uh, monitorizează încălcările drepturilor omului nu-și pot uh, continua activitatea. Uh, acte legislative care limitează protestele pașnice sunt iarăși îngrijorătoare. Uh, vorbim despre uh, legi care încalcă drepturile omului și jurnaliștii care au fost uciși nu, nu sunt răzbunați de sistemul juridic. Totuși, Uh, toate aceste lucruri se întâmplă în van și atunci întrebarea mea este ce alte măsuri uh, vrem să impunem. Am spus clar uh, Rusiei că dacă nu începe să respecte drepturile omului, nu-și va îmbunătăți niciodată credibilitatea cu Uniunea Europeană? Mulțumesc foarte mult. Un minut, domnul Benian. Nu le veo Estaba hasta hace un... Nu îl văd pe domnul Benion. Era aici acum un minut, probabil că a ieșit din sală. Un minut, domnul Bilan. Przykładów rosyjskiego autorytaryzmu jest z całą pewnością... Un exemplu al uh, statului uh, auto, autoritar care există în Rusia este această lege privind agenții străini. Mai mult de 200 de ONG-uri sunt considerate a fi agenți străini tot mai multe asociații sunt uh, controlate și organizațiile care primesc finanțare din exterior au trebuit să renunțe la această finanțare și este vorba mai ales de organizații care se ocupă cu monitorizarea a respectării dreptului omului. Știm foarte bine că Golos, această organizație, a fost uh, interzisă, Organizația care a afirmat că ultimele alegeri uh, nu au fost corecte. Mă îngrijorează această situație, mă îngrijorează de asemenea manevrele armatei uh, rusești. Uh, se fac manevre imense, nemai întâlnite de pe vremea sovietică. Vă mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Cucan pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Rusia Rusia, pe, pe Rusia am avut-o în vizor de mult timp, din mai multe motive. Acum Olimpiada de la Sochi se apropie și există, îngrijo, există temeri că Carta Olimpică nu va fi respectată. Rusia uh, reduce libertatea societății civile și își agresează vecinii, iar noi trebuie să uh, reacționăm. Îngrijorător, eh, îngrijorătoare este presiunea la nivel intern și extern exercitată. Rusia eh, vizează societatea civilă eh, răspândind teama și îngreunând activitatea ONG-urilor. Legea agenților străini și legea antipropagandă sunt exemple de legislație discriminatoare, cele mai vădite exemple din ultimele luni. Aceste legi nu numai că sunt, că, o, sunt uh, oprimante, dar uh, dau, uh, deschid ușa abuzurilor și creează o societate în care unele grupuri sunt vulnerabile și tratate ca cetățeni de mâna a doua. Rusia face din ce în ce mai multe presiuni asupra vecinilor, asupra Armeniei pentru a deveni membră a Uniunii Vamale sau asupra Ucrainei care stă la care este la pragul între est și vest sau asupra Lituaniei, cum am văzut în ultimele luni. Iar noi, în fața acestor cazuri de presiune, nu trebuie să păstrăm tăcerea și să ne exprimăm îngrijorările limpede și ferm. Mulțumesc! Are cuvântul un minut domnul Repo. Arvoisa puhemies, Euroopan eh, un... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie să fie consecventă în relațiile sale cu Rusia. Trebuie să vorbim despre drepturile omului și despre evoluția democrației. Parteneriatul și cooperarea cu Rusia sunt importante, dar uh, Trebuie să ne preocupăm și de evoluția statului de drept în Rusia. Nu trebuie să acceptăm încălcările flagrante ale demnității umane și ale democrației. Imaginile care circulă pe internet sunt șocante. Minoritățile sexuale sunt agresate într-un mod extrem de brutal. Din punctul de vedere al statului de drept, este inacceptabil ca aceste organizații care luptă împotriva acestor abuzuri sunt amenințate cu distrugerea. Evident, legislația care discriminează minoritățile sexuale încalcă angajamentele internaționale ale Rusiei. Rusia este singura responsabilă pentru a corija, corija această situație. Uh, pentru că respectarea drepturilor omului este un element esențial. Mulțumesc foarte mult, uh, Mitro. Pentru un minut are cuvântul domnul Strejcek. Dobrý den, dámy a pánové. Já... Bună ziua, și domnilor. Pe parcursul acestei dezbateri am ascultat cu mare atenție și cred că am identificat un număr de argumente și comentarii. Aș dori să spun un lucru care ar fi putut spus, dar care nu a fost uh, afirmat până acum. Am uh, trăit până la, trei, până la vârsta de 30 de ani în Cehoslovacia comunistă și nu am uh, niciun motiv pentru a apăra orice are de-a face cu Uniunea Sovietică, însă vă aduc aminte că Rusia nu mai este Uniunea Sovietică, nu mai există comunism în Rusia și Rusia nu mai are aceleași practici ca cele din urmă cu 30-40 de ani. Da, este adevărat că uh, modul de interpretare a democrației de către ruși nu este unul cu care putem fi de acord, dar lucrurile au progresat în comparație cu 10 de ani în urmă. 50% din ruși uh, declară că aparțin bisericii ortodoxe, respectând anumite valori și poate vor fi jigniți auzind unele argumente care au fost folosite astăzi. Vă mulțumesc. Domnul Weidenholzer are acum cuvântul un minut și jumătate. Nu îl văd pe domnul Weidenholzer în sală. Drept urmare, ultimul vorbitor este vicepreședintele Parlamentului, domnul Vlasac. Domnule președinte, domnilor și domnilor, abordarea negativă a autorităților ruse față de ONG-uri, jurnaliști și minorități, de asemenea și față de uh, crimele motivate politic, sunt exemple că principiile democratice în Rusia nu sunt respectate. Uh, Uh, cei care uh, vor să le susțină se confruntă cu violență, cu acuzații false și uh, viețile lor sunt amenințate. Tocmai de aceea trebuie să spunem cu voce tare că, în ciuda tuturor eforturilor, nu am reușit să schimbăm atitudinile rușilor față de drepturile omului și să îmbunătățim situația groaznică de acolo. Problema drepturilor omului este declarată de ambele partide ca un subiect important, dar uh, Uh, doar la nivel declarativ și uh, nu, încălcarea drepturilor omului nu îi afectează Rusiei relațiile comerciale. Mai mult, uh, anumite state membre și-au schimbat politica externă sub presiunea crizei economice și au început să prefere să facă afaceri cu Rusia. Tocmai de aceea trebuie să reiterăm uh, Uh, acest subiect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Vlașac. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Avem patru vorbitori înscriși, câte un minut fiecare. Doamna Petrovici, mai întâi. Que tampoco está, ha pedido, ha cazado. Deci a cerut uh, cuvântul, a cerut uh, o declarație la intervenții spontane, dar se pare că a plecat. Deci mi-a atras atenția și după aia a plecat. Domnule Danschis, Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Paradoxul acestei situații este că de fapt, în loc să uh, sărbătorim uh, tradiția de apărători a drepturilor omului Saharov, Lumina Alexeeva, Bukovski și așa mai departe, Rusia îi stigmatizează. Iar asta este una dintre marile absurdități ale vremurilor noastre. Agent străin este un, un termen stalinist dușmanilor statului. Iar acum uh, vedem uh, care sunt uh, obiectivele Rusiei în momentul în care stigmatizează ONG-urile și persoanele LGBT. Întrebarea este ce se întâmplă în Rusia, țara care are motive să sărbătorească rolul pe care l-a avut în apărarea drepturilor omului la nivel istoric. Avem, iată, premiul uh, Parlamentului European pentru libertate de exprimare, premiul Saharov, unul dintre um, marile personalități ruse ale secolului 20, iar acum trebuie să-i amintim Rusia uh, care a fost rolul său în istorie și uh, să-i pună capăt stigmatizării. Acesta este un mare paradox și nu cred că ar trebui să păstrăm tăcerea. Mulțumesc, Leonidas. Are cuvântul acum domnul Paul Murphy domnule președinte legislația din rusia care interzice promovarea relațiilor netradiționale uh, a stârnit un val de reacție, deci de violență împotriva persoanelor LGBT și nu este surprizător acest lucru, fiindcă acesta era scopul legislației, acela de a transmite un mesaj foarte clar că statul acceptă violența împotriva persoanelor homosexuale. Dovezile sunt pe, inter- pe internet, pe YouTube, unde uh, grupuri homofobi, homofobe, xenofobe, uh, cu nume dezgustătoare, cum ar fi ocupă uh, uh, homosexualitatea uh, și așa mai departe, iar uh, uh persoane uh, în Rusia au fost uh, arestate de poliție fiindcă au participat la demonstrații LGBT și apoi au fost uh, bătute și arestate fiindcă s-au exprimat pentru respectarea drepturilor omului LGBT. Iată, avem uh, uh interdicția pentru 100 de ani a uh, Pride Parade și uh, arestarea activiștilor Greenpeace, precum și măsurile împotriva Pussy Riot iar uh, comunitatea LGBT este cea oprimată. Dacă uh, un om este rănit, atunci toți cei care uh, sprijină drepturile omului sunt răniți și cu toții trebuie să ia măsuri. Mulțumesc. Paul, ultimul uh, vorbitor este uh, domnul Bronz. We've heard from the committee. Doamna comisar ne-a spus că statul de drept ar trebui să fie respectat în Rusia, că oamenii nu ar trebui să fie condamnați fără uh, o sentință a, un, a unei instanțe. Însă ieri președintele Comisiei Libă ne-a spus că oameni uh, acuzați de o crimă incredibilă în Grecia sunt considerați uh, vinovați înaintea unui uh, proces, dar cred că toată lumea trebuie să se bucure de uh, respectarea dreptului, uh, statului de drept. Înainte să arătăm cu degetul înspre Rusia, cred că noi trebuie să vedem ce se întâmplă la noi. Într-adevăr, foarte multe state membre din Uniunea Europeană trimit oameni la închisoare pentru că își exprimă pur și simplu niște opinii și doamna Reding ar dori să meargă chiar mai departe cu această tendință și sunt sigur că foarte mulți care au luat cuvântul astăzi au vorbit din inimă, însă în spatele acestei dezbateri există o agendă ascunsă care de fapt dorește să discute politica externă a Rusiei. Vă mulțumesc. Am încheiat uh, acest punct, Catch the Eye, și acum vom auzi care este reacția comisarului. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și o să încep prin a exprima în numele Comisiei condolanțe familiei domnului Martens, care a fost un mare european. O să încep această dezbatere cu o veste bună. În această dimineață, Rusia a suspendat verificările 100% a camioanelor lituaniane și acesta este un rezultat al uh, acțiunilor SAE. Uh, totuși, uh, Ehm, deci aceasta a fost uh, vestea bună. Vestea proastă este că au apărut mai multe îngrijorări pe frontul uh, drepturilor uh, omului. Ehm, cazul Cuzenco, a, a, care a fost trans, trimis la autoritățile psihiatrice, este o știre proastă. De asemenea, scrisoarea doamnei Colonicova de la Pussy Riot, care a descris condițiile de detenție îngrozitoare și greva foamei în care a intrat, iarăși reprezintă o îngrijorare. Am transmis îngrijorările noastre autorităților uh, ruse uh, care le-am cerut uh, să-i se permită accesul familiei. De asemenea, Uh, ținem legătura permanentă în Bruxelles și în Moscova cu Greenpeace și cu diversele consulate și ambasade. Uh, pentru moment uh, am favorizat această abordare consulară și am respins calificarea drept piraterie de asemenea, îi cer scuze și domnului Cashman pentru că am uitat să-i răspundă, să răspund întrebării în ceea ce privește vizele, pentru că asta durează destul de mult și um, e o mare parte din munca mea. Procesul de liberalizare a vizelor este negociat în patru blocuri și unul dintre aceste blocuri este reprezentat de drepturile omului. Acesta este și blocul unde avem lista de progres. Deci este un subiect în dialogul nostru continuu la toate nivelurile. Deci îmi cer scuze că nu v-am răspuns de la bun început. Sunt uh, mirată de consensul general din această plenară, pentru că uh, pe toți ne îngrijorează um, aceste legi din uh, Rusia și în introducerea mea v-am făcut o prezentare destul de lungă a ceea ce a făcut în altul reprezentant și Comisia pentru a utiliza toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a condamna uh, aceste abuzuri. Avem uh, un uh, sprijin foarte clar din partea noastră, care cred că este extrem de important și sunt sigură că vom reveni la aceste subiecte pentru că situația este puțin probabil să schimbe foarte rapid. Vă mulțumesc pentru această dezbatere extrem de importantă. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Cu aceasta închidem uh, dezbaterea. Nu există o rezoluție pe acest subiect, deci nu se va supune la vot. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés. Bună ziua! Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul Edward Macmillan Scott, raportul anual referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2012. Domnul Macmillan Scott nu poate fi astăzi, din păcate, alături de noi. Dreptul mare.